meu asupra acestui subiect în procesul verbal. Poate că colegul dumneavoastră a crezut că fiind vorba despre același comisar uh, să nu se facă o confuzie între subiecte. Vă mulțumesc. Președintele, discursul dumneavoastră a fost luat în considerare și va fi inclus la acest punct de pe ordinea de zi. Eforturile dumneavoastră nu au fost în van, doamnă Băsescu. Următoarea sesiune va avea loc mâine de la orele 9 la orele 13. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe pagina web a Parlamentului. Se ridică sesiunea